Poate că nu vom găsi toate soluțiile necesare, dar cel puțin este un pas înainte. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Îmi cer scuze pentru colegii care au întrerupt. Îmi cer scuze în fața colegilor pentru că întrerup fluxul acestor uh, dezbateri. Uh, am preluat conducerea acestei uh, ședințe și cred că este momentul să fac uh, un anunț, dacă îmi permiteți. Domnul Christophe Beșu m-a informat în legătură cu demisia sa în calitate de membru al Parlamentului European, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2011. În conformitate cu regula 4, alineatul 1, Parlamentul declară um, această um, funcție vacantă dată cu această dată. Autoritățile franceze m-au informat de despre înlocuirea domnului Christophe Beșu de către doamna Agnès Lebrun. În conformitate cu regula 4 alineatul 1, Parlamentul not- ia notă de această numire începând cu data uh, de 1 ianuarie 2011 și până în momentul în care uh, uh, se va decide în cazul vreunei, vreunui conflict de interese, eventual doamna Agnes Lebrun își va prelua funcția în Parlament și se va bucura de toate drepturile mm, care îi revin, cu condiția să fi semnat o declarație care să arate că nu deține nicio funcție care să, o, care să aducă o incompatibilitate cu poziția de membru al Parlamentului European. Vă mulțumesc și putem acum să ne întoarcem la dezbaterea noastră. Următoarea vorbitoare, doamna Jolie, în numele Comisiei uh, DV, un minut. Doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi, aceste acorduri de parteneriat între Uniunea Europeană, Camerunul și Congo ar trebui, în principiu, să fie o veste bună pentru populațiile de acolo o veste bună pentru biodiversitate, însă nu reprezintă decât o etapă dintr-un proces îndelungat pe care Parlamentul European îl va monitoriza de aproape în mod vigilent. Dacă ne dorim ca aceste acorduri să ne permită instaurarea unui comerț uh, forestier cu lemn care să respecte mediul înconjurător, care să fie transparent și care să fie în beneficiul populațiilor locale și nu doar în beneficiul anumitor întreprinderi mai mult sau mai puțin legale, ei bine, Uniunea Europeană Europeană trebuie să facă în așa fel încât drepturile populațiilor locale și indigene să fie pe deplin respectate, participarea lor la consultări să fie într-adevăr eficientă, efectivă. Trebuie să întărească capacitatea actorilor implicați pentru a lupta împotriva corupției, pentru instaurarea unei adevărate guvernanțe forestiere. Aceste acorduri nu trebuie să reprezinte un pretext pentru a continua cu uh, risipirea acestor uh, valori și acestor bogății din acest continent, ci ar trebui să reprezinte o ocazie pentru a găsi un echilibru în relațiile noastre cu aceste țări. Mulțumesc și acum oratoare în numele grupurilor politice, mai întâi din partea PPE, domnul Fellner, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc comisarului pentru intervenție. FLECT și acordurile în cadrul FLECT, acestea sunt subiectele în discuție astăzi în relație cu Camerun și Congo. Iată, acorduri foarte importante. Salut așadar această inițiativă. Sectorul forestier înregistrează probleme importante atât din punct de vedere economic cât și social. Defrișările ilegale reprezintă un adevărat flagel și vedem care sunt simptomele. În primul rând sărăcia, apoi corupția, războiul chiar, pentru că pot să apară și astfel de conflicte uh, în acest, din cauza acestor activități. De aceea este foarte bine să avem astfel de acorduri. Mă bucură faptul că Comisia s-a implicat activ aici. Obiectivul final este liberul schimb. Avem uh, nevoie așadar de reforme astfel încât să stabilim reguli clare pentru a combate corupția. Să nu uităm să abordăm și area simptomelor, pentru că, iată, uh, tocmai de aceea avem aceste acorduri, pentru a contracara toate pornirile ilegale. Mă bucură faptul că țările vizate dau curs acestor acorduri, fiindcă fără a lupta împotriva corupției nu putem să ne atingem obiectivele finale. Defrișările ilegale nu mai trebuie să fie acțiuni care să se reflecte în importurile Uniunii Europene, pentru că, iată, importăm lemn ilegal. În Suedia, vedem uh, că avem astfel de importuri. Prin urmare, trebuie să declarăm luptă deschisă împotriva despăduririlor ilicite. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru ultim. Mulțumesc din partea socialiștilor democraților, domnul Cutaș, un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Comisia Europeană a început procesul încheierii unor acorduri de parteneriat voluntare cu țări care exportă lemn în Uniunea Europeană

acordurile trebuie să respecte angajamentele internaționale ale uniunii europene în ceea ce privește mediul și dezvoltarea durabilă. Mulțumesc, domnul Davis. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Iată că noi discutăm acum despre acorduri de parteneriat voluntariare. Cuvinte frumoase, cuvinte interesante reprezintă modul în care Uniunea Europeană încearcă să-și impună dorința, voința în aceste țări, uh, propunându-le scopuri comune care trebuie să fie realizate. Acordul, spre exemplu, cu Congo totuși conține în sine și anumite probleme. E vorba și de dimensiunile acestuia. Uh, știm că există probleme de guvernanță. Guvernanța în această țară este inexistentă. Problemele de corupție, corupție extraordinară. Și Asociația Transparency International uh, a subliniat acest lucru în mod clar. Apoi, personalul pe care îl avem noi la dispoziție pentru a ne asigura că prevederile acestor acorduri sunt cu adevărat uh, implementate. E vorba doar de câteva persoane. Apoi, lupta împotriva comerțului cu lemn ilegal, aproape că nu există. Și apoi, piața care de fapt există pentru acest lemn ilegal și pe care nu le putem, uh, nu putem uh, face să dispară. Uh, știm, spre exemplu, că acest lemn este exportat către China toate aceste probleme, de fapt, sugerează că aceste acorduri de parteneriat voluntare, deși intențiile sunt bune, sunt departe de a asigura realizarea scopurilor finale. Care sunt asigurările pe care ne le poate da Comisia, în așa fel încât să vedem că se vor face se vor lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că ambițiile noastre ridicate vor fi într-adevăr uh, realizate în practică, în așa fel încât pe viitor să ne putem realiza obiectivele pe care ne le-am propus. Mulțumesc și din partea EFD, doamna Rosbach, două minute. Jordens skove er verdens Mulțumesc, doamnă președinte. Pădurile planetei noastre sunt plămânii planetei noastre și trebuie să le protejăm, pentru că, iată, nevoia de resurse crește constant. Criza economică reprezintă motivul pentru care ar trebui să utilizăm pădurile europene în loc să recurgem la importuri care oricum nu pot fi controlate ca atare în ceea ce privește proveniența lemnului importat. Dacă defrișăm pădurile tropicale, atunci nu facem decât să afectăm biodiversitatea, să afectăm uh, speciile uh, rare de, uh, de animale rare, lucruri care nu sunt necesare, mai ales când există alternative la aceste practici. Dacă, de exemplu, am uh, miza mai mult pe pădurile europene, vedem că aceste probleme ar uh, dispărea. Nu știu de ce avem nevoie de lemn tropical. Sigur, Uh, nu putem să le impunem uh, cetățenilor europeni uh, să nu mai cumpere lemn tropical, dar atâta timp cât există această libertate de a alege, trebuie să impunem controle mai stricte. Trebuie să garantăm faptul că nu mai există corupție în acest sector, lucru care, desigur, este dificil de realizat chiar și prin aceste acorduri. Um, ideea este că în ceea ce privește practicile legale, eu cred că prin aceste acorduri voluntare nu mergem uh, mai departe. Ar fi fost important să avem, mai mult mai bine să avem acorduri obligatorii. Oricum, acordul acesta este salutar pentru că a avea un acord voluntar este mai bine decât a nu avea niciunul. Ideea pe care trebuie să mizăm este aceea a protecției pădurilor lumii noastre. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, domnul Melzer, un minut, spune președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. Parteneriatul cu Camerun este unul care în anul internațional al pădurilor servește imaginii Uniunii Europene, din, în opinia mea. Dar uh, documentul în sine este pus sub semnul întrebării. În Camerun, corupția este la ordinea zilei. Uh, organizațiile de mediu impută statului că sunt, că acesta este conștient de corupție. Președinte, întrerupe. Nu avem interpretare, îmi cer scuze. V-aș ruga ca să fim corecți, să reîncepeți pentru că nu v-au auzit foarte mulți membri. Reia vorbitorul. Mulțumesc, doamnă președintă. Așadar, în ceea ce privește acordul cu Camerun, acesta este salutar, după cum am spus, mai ales uh, dat fiind anul uh, internațional al pădurilor. Servește imaginii europene, dar documentul în sine este pus sub semnul întrebării. La urma urmei, corupția este o problemă la ordinea zilei în Camerun. Organizațiile de mediu impută statului Camerun că uh, este conștient de activitățile legale din domeniul uh, forestier și nu face nimic în acest sens. 60% din uh, lemnul din uh, Camerun trebuie să fie controlat ca atare. Firmele internaționale ar trebui să se sesizeze. Pentru că doar dacă se întâmplă acest lucru și doar dacă se combate corupția ca în Camerun, are sens un astfel de acord. Trebuie să acționăm ca atare pentru că, la urma urmei, Uniunea Europeană trebuie să ofere un exemplu în ceea ce privește implicarea la nivelul sectorului forestier. Președinte, mulțumesc, mulțumesc mai ales pentru faptul că ați uh, repetat. Acum, uh, domnul Cazmare, care cuvântul în cuvânt. Mulțumesc, uh, Domnule comisar, doamnelor și domnilor, acum un an, în cadrul delegației Comisiei DEVE m-am deplasat în Congo și am discutat despre inițiativa FLECT, am vorbit cu reprezentanții autorităților naționale și, al, și ai ONG-urilor. Um, industria lemnului este o, un sector foarte important, a doua sursă de venit și trebuie să vă reamintesc trebuie să vă amintesc că ceea ce se întâmplă cu cu veniturile din primul sector, și anume cel al exploatării petrolere, nu este foarte clar. Uh, Republica Congo și-a exprimat uh, preocuparea legată de viitorul pădurilor și a hotărât să aplice un program masiv de protejare a acestora. Nu știm dacă uh, acest program se va bucura de succes. În orice caz, uh, trebuie să întărim comerțul legal cu lemn. Dacă, acest, dacă comerțul ilegal va continua, acordul se va dovedi ineficient. De, de aceea, exploatarea legală a lemnului trebuie să devină obligatorie, o măsură obligatorie. Și de asemenea, trebuie să ne asigurăm că avem un sistem cât mai eficient posibil, aducând presiune și asupra importatorilor non-europeni pentru a elimina în mod uh, progresiv comerțul ilegal. În acest sens putem să asigurăm uh, o dezvoltare durabilă a economiei țării. Trebuie să ne gândim însă și la agricultură și la importurile de alimente. Datorită mecanismului FLECT, industria lemnului poate deveni mai durabilă și mai uh, bună pentru uh, mediu. Două minute, domnul Crichton. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, mai întâi aș dori să vă felicit pentru faptul că ați încheiat negocierile pentru aceste două acorduri. Însă trebuie să vă spun că sunt destul de neliniștit. Pentru că procedurile de negociere cu Malezia și cu Indonezia deocamdată sunt suspendate. Domnule comisar, dumneavoastră aveți la dispoziție un instrument foarte uh, important care reprezintă o pârghie importantă pentru a redinamiza aceste negocieri. Trebuie să încheiem astfel de acorduri cu toate țările care au păduri tropicale, indiferent că e vorba de țări din Africa sau din Asia sau din America Latină, America de Sud. E vorba de toate țările care comercializează acest lemn. Aceste țări au un destin, au anumite proceduri, au un metodă de lucru. Ei încearcă pe cât posibil să protejeze pădurile și să aibă un comerț legal. Dar dacă noi, la rândul nostru, vom face tot ceea ce este necesar, vom lua toate măsurile și deciziile necesare referitor la importul uh, lemnului care provine din surse ilegale, atunci vom contribui cu siguranță la implementarea FLECT. Avem doi ani la dispoziție pentru o aplicare de plină a acestui, uh, acestui acord și Comisia trebuie să se asigure de faptul că toate țările ce vor negocia astfel de acorduri vor cunoaște detaliile și vor participa pe deplin la aceste acorduri. Mulțumesc, până doamna președinte, trecem la procedura de ai, mai întâi domnul Kelly. Eh, Eh, eh, Mulțumesc, președintă. Evident, întrebarea cea mai importantă este următoarea. Este eh, Chestiunea cea mai importantă este următoarea. Este scandalos că ceea ce se întâmplă acum la nivelul defrișărilor. Discutăm despre întreprinderi lacome și guverne corupte. De aceea, acest acord este unul pe care îl salutăm. Este important că apare pe un fond mai vast și anume acela de a contribui prin politici europene să stopăm uh, defrișările. Discutăm și despre un acord cu Mercosur uh, în acest sens și despre Uh, ceea ce se întâmplă cu produsele agroalimentare în acest uh, sens la nivel paralel. Vă mulțumesc. Domnul Ferrer are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Exploatarea ilegală a lemnului în țările din Africa Centrală, Camerun, Congo, este o amenințare față de integritatea resurselor de care depinde uh, Mm, subsistența populațiilor locale indigene, o amenințare. Deși este vorba despre o sursă extrem de importantă a biodiversității. Nu trebuie să uităm că lemnul tropical este exploatat în aceste regiuni de mm, producători din țările Uniunii Europene, importatoare, încurajându-se un fenomen de lipsă de durabilitate a exploatării uh, pădurilor. Trebuie, una Europeană trebuie să joace rolul pe care rolul extrem de important pe care îl are în diversificarea activităților economice ale acestor țări, investind într-un sistem de exploatare durabilă a lemnului provenit din țările industrializate. Domnul Rubic are cuvântul. Mulțumesc. Cred că tema lemnului important ne va preocupa și mai mult pe viitor, de aceea este important acest acord, mai ales în ceea ce privește cercetarea. Trebuie să oferim sprijin în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea IMM-urilor din Camerun și Congo. Trebuie ca IMM-urile să aibă posibilitatea să se adapteze la cerințele ecologice Mă bucură faptul că avem această dezbatere acum. Este un lucru important pentru noi toți, pentru că, iată, necesarul de lemn trebuie să fie garantat și pe viitor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Obermeier are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Iată, 40% din suprafața Camerunului este acoperită de păduri. Este acoperită deocamdată, pentru că, iată, Camerun este cel mai mare exportator de lemn tropic. Uh, lemn tropical, mă scuzați. Dar iată că defrișările sunt masive. Se estimează că în 10-15 ani uh, vor, uh, va dispărea o mare parte a acestor păduri. Ce putem face în acest sens? Putem să combatem corupția, atât în sectorul privat cât și în sectorul public. Trebuie să fie aduși în instanță responsa- cei responsabili. Pentru că, iată, este important să intervenim și este important să intervenim și la, nivel, la nivelul uh, expertizei oferite. 80% din uh, cantitatea defrișată este trimisă către Europa. Așadar, trebuie să discutăm în termeni cât se poate de serioși. Este bine că se întâmplă ceva la nivelul unui acord voluntar, dar cred că ar trebui să mergem mai departe. Mulțumesc. Mulțumesc, până președinta. Domnul comisar Pibals, vă rog să răspundeți. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor deputați, adevărat că aici e vorba de o dezbatere care depășește cu mult conținutul celor două acorduri de parteneriat voluntar. E vorba de comerț, dar nu numai de comerț. Lemnul reprezintă o sursă de energie și de venituri pentru aceste populații în aceste țări. Deci, uh, aș dori să subliniez acum faptul că e vorba doar de un prim un prim pas în această direcție a angajamentului nostru față de aceste țări. Știu că nu vom găsi un, o soluție de-a gata, însă trebuie să începem undeva. Uh, Apoi, e vorba și de angajamentul acestor țări. Știm că de multe ori situația acestor țări nu este una deloc simplă, pentru că au o, o istorie dificilă. Nu uitați că s-au confruntat cu războaie acum câteva vreme și știm că unele dintre ele au fost colonii, au reușit să devină independente și așa mai departe. Durează foarte mult până se stabilesc administrații, instituții care să funcționeze în mod corect. Apoi, e toată această învățare schimbarea managementului care trebuie să aibă loc, mai ales în Africa. Uh, există uh, acolo o creștere economică chiar și în ciuda crizei economice cu care se confruntă lumea întreagă. Deci, trebuie să vedem că tendințele sunt bune. Deci noi trebuie să încercăm să încurajăm aceste tendințe. Și singurul mod în care putem să facem acest lucru este să conlucrăm cu acești oameni. Și iată că prin gestionarea durabilă a pădurilor uh, vom reuși să facem acest lucru. E un aspect important pentru Camerun, e un aspect important pentru Congo. De asemenea, vom face acest lucru, ne aflăm într-un proces de negociere pentru Indone- cu Indonezia și așa mai departe. Deci vedeți că uh, riscul în acest domeniu este destul de scăzut. Angajamentul este la înălțime. Și aș dori să insist asupra aspectului pozitiv al acestor acorduri. E vorba de un angajament clar în lupta împotriva schimbărilor climatice. Acest lucru a fost deja stabilit și clarificat la Cancun, deci lumea ia acest subiect în serios. Noi trebuie să ne asigurăm că gestionarea pădurilor va fi făcută în mod corect, în mod durabil. Și haideți să luăm, spre exemplu, uh, uh, eficiența energetică. Noi am început aici, în Uniunea Europeană, să abordăm această chestiune și ea s-a răspândit apoi în întreaga lume. Apoi, eficiența utilizării resurselor de care dispunem. De asemenea, iată un subiect important și sunt foarte multe lucruri pe care le putem face în acest domeniu. Și în final, aș dori să vă asigur de faptul că Comisia Europeană va monitoriza nu numai prin staful pe care îl vom pune la dispoziție, dar și prin delegațiile Europene la fața locului, va monitoriza deci acest proces de implementare. Nu doar Comisia de una singură, pentru că în foarte multe cazuri statele membre sunt cele care furnizează experții și expertiza necesară pentru monitorizarea acestor uh, uh, procese. Și vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat, v-ați dat consimțământul pentru aceste două acorduri. Reprezintă un pas înainte și vom găsi cu siguranță răspunsuri la toate întrebările care până în momentul de față nu au fost rezolvate. Mulțumesc până doamna președinte, ne întoarcem acum la domnul raportor și anume domnul Jadu. Merci, monsieur le Mulțumesc, domnule comisar, încă o dată mulțumesc colegilor care au luat cuvântul. Cred că până la urmă am mers cu toții în aceeași direcție în intervențiile noastre, reamintind un punct uh, esențial în uh, acordurile de parteneriat voluntare și anume protecția mediului și întărirea societății civile. Cred că astăzi una din pârghile pe care ne putem baza în uh, construcția unei dezvoltări durabile în țările din Africa este tocmai acest proces de întărire al societății civile. Și în aceste țări vedem că manifestarea democrației uh, uh, este dată în alegerile prezidențiale. Am văzut exemplul din, din Côte d'Ivoire. Din păcate, situația nu este întotdeauna cea mai, cea mai bună. Discuțiile legate de exploatațiile forestiere, legate de condițiile în care se realizează exploatarea pădurilor, toate aceste aspecte sunt esențiale și cred că prin intermediul întăririi societății civile vom reuși să răspundem cât mai bine unui argument care ne este mereu adus în față, și anume problema Chinei. De ce de ce am aplicat niște criterii um, puternice de cooperare cu Europa atunci când China ne uh, arată deja un exemplu extrem de mm, negativ. Ar fi un mod de a contracara acest sistem pe care China încearcă să-l implementeze în țările din Sud și dumneavoastră, domnule comisar, ați spus că uh, Europa este o piață foarte importantă pentru lemnul tropical, însă uh,